El señor presidente. Buenos días, queridas amigas, Bună dimineața tuturor, dragi colegi, dragi prieteni. Iată că începem lucrările noastre, iar primul punct de pe ordinea de zi despre care vom discuta în această dimineață este raportul domnului Deutsch cu privire la Banca Europeană de Investiții, raportul anual pentru anul 2008. Mai întâi vom da cuvântul domnului raportor, colegul nostru Thomas Deutsch, care are cuvântul timp de patru minute. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat cuvântul, domnule președinte, stimați deputați. Banca Europeană de Investiții și activitățile sale sunt un subiect foarte important care este și subiectul raportului meu. Acest raport depinde, bineînțeles, de răspunsul pe care l-a dat banca la criza actuală. Este vorba însă aici de mai mult decât de un raport anual al unei bănci. Aș vrea să subliniez că am ajuns în momentul de față la o limită. Pe de o parte, Pe de o parte, așadar, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și pe de altă parte, odată cu consecințele crizei și cu răspunsurile la criză, s-au creat uh, limite noi, s-a creat o nouă constelație în uh, cel de-al doilea deceniu al uh, secolului 21, am putea spune chiar că a început o nouă eră pentru Uniunea Europeană. În această eră a fost formulat și acest raport care analizează care sunt răspunsurile pe care Bay le poate da la provocările de care vorbeam înainte. Bayul este o bancă, dar nu este numai o simplă bancă pentru că este vorba de un raport care tratează problema crizei în general. Și putem spune că, în ciuda situației foarte dificile, BEI uh, a reușit să rezolve problemele destul de bine, să găsească răspunsuri adecvate la provocările pe care i le-a stabilit criza. Ba chiar activitatea sa a fost um, importantă pentru că a întărit încă o dată rolul BEI. Au fost folosite și alte capacități care nu erau folosite în timp normal pentru a putea îmbunătăți capacitatea de creștere a Uniunii Europene. Așadar, tratatul de la Lisabona este în vigoare și îi dă BEI posibilitatea să se înnoiască, să se îmbunătățească și în acest scop um, putem spune chiar că actorii acestei, băn- acestei bănci au făcut pașii necesari în 2007 și în 2008. În perioada care urmează după anul 2014, putem spune că Banca Europeană de Investiții are un plan un plan pentru care se pregătește chiar de acum. Aceste strategii sunt legate și de macroregiuni și vor urma în curând, așadar în ceea ce privește aplicarea lor. Mi se pare important de asemenea să susținem că BEI va reuși să se integreze în noul sistem și în noua strategie 2020 prin uh, crearea de locuri de muncă, prin măsuri și acordare de credite care sunt destinate acestui scop. Bei a înțeles foarte bine care este rolul ei și a început cu această activitate chiar acum 2 ani. Vreau să vă atrag atenția asupra două detalii. Mi se pare foarte important ca Bei să se armonizeze pe viitor cu obiectivele Uniunii Europene. Structurile instituționale ar fi bine să fie mai bine concordate și uh, trebuie să se dea prioritate acelor programe care sunt în serviciul obiectivelor uh, generale ale Uniunii. Anul trecut, BEI prin uh, intermediul Parlamentului European, a primit deja o susținere clară pentru aceste programe și sper ca și anul acesta să putem acorda aceleași programe BEI uh, și vă mulțumesc pentru atenție. Și uh, mă bucur, bineînțeles, și de răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule Doci. Iar acum o să dăm cuvântul cu mare plăcere domnului Filip Maestat, președintele BEI. Aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, permiteți-mi mai întâi să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o în a mă invita pentru a lua cuvântul la această plenară continuarea unei tradiții începută acum câțiva ani. Doresc să mulțumesc domnului raportor Dăci pentru calitatea deosebită a raportului său. Am apreciat mai ales faptul că domnul Dăci, precum și alți membri ai Comisiei, au venit la Banca Europeană de Investiții pentru a pune întrebări foarte exacte, precise. Mă bucur că această cooperare cu Parlamentul funcționează atât de bine. Banca Europeană de Investiții este singura instituție financiară internațională care răspunde în mod voluntar uh, și uh, are o răspundere în fața unei instituții parlamentare și cred că este un lucru foarte bun. Consolidarea dialogului cu Parlamentul European, după părerea mea, este esențială pentru a ne permite să ne achităm de rolul nostru, de misiunea noastră specifică, aceea de a fi o bancă, dar nu o bancă obișnuită, ci o bancă <clears throat> în serviciul politicilor europene. După cum a spus domnul Dăci, Asta am încercat să facem și în aceste condiții de criză. Încă din septembrie 2008, după falimentul grupului Lehman Brothers, Consiliul uh, Ecofin ne-a cerut ca volumul uh, împrumuturilor noastre în slujba economiei reale să crească. Și am încercat să răspundem acestei solicitări a Consiliului și cred că pot să vă spun că, într-adevăr, ne-am ținut angajamentele și am făcut acest lucru în 2009. Volumul uh, creditelor noastre a trecut de la 58 de miliarde la 79 de miliarde. Deci, uh, volumul uh, creditelor acordate a crescut cu 37%. Această creștere a volumului creditelor a vizat cele trei sectoare indicate ca fiind prioritare de Consiliu și Parlament. Ni s-a cerut să facem un efort deosebit pentru a sprijini țările și regiunile cele mai grav afectate de criză și această crede, credite au cerut mult în regiunile de convergență și către anumite țări care au cunoscut uh, dificultăți deosebite în 2009. Niciodată nu am uh, împrumutat atât unor țări ca uh, Ungaria, România sau Letonia și în, în acest an vom face un uh, efort deosebit pentru Grecia. Am fost la Atena de curând și am uh, căzut de acord cu guvernul grec în legătură cu faptul că volumul creditelor noastre în Grecia vor crește mult uh, ca gest de sprijin și contribuție la efortul general de reconstrucție a economiei Greciei. A doua axă prioritară a fost sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, creditele noastre acordate băncile, băncilor au crescut pentru că la rândul lor acestea să dea mai multe credite IMM-urilor și în același timp am putut să controlăm mai mult fondurile uh, împrumutate. Astfel am împrumutat peste 20 de mili- 12 miliarde anul trecut băncilor pentru IMM-uri. Al treia axă prioritară a fost lupta împotriva schimbărilor climatice. Anul trecut am finanțat proiecte uh, în valoare de aproximativ 17 miliarde pentru a, proiecte care uh, contribuie direct la reducerea gazelor cu efect de seră. În 2009 cred că am uh, reușit să facem ceea ce se aștepta de la noi, ne-am adus contribuția la Planul European de Reconstrucție Economică. Acum aș dori să evoc pe scurt cele trei uh, provocări majore cu care ne vom confrunta în următoarele luni și în următorii ani. În primul rând, uh, după cum a spus și domnul raportor, trebuie să continuăm uh, să sprijinim prioritățile Uniunii Europene. Deci, BEI trebuie să-și aducă contribuția la punerea în aplicare a strategiei UE 2020, strategie lansată de Comisie, discutată în momentul de față cu um, Parlamentul și Consiliul și BEI este gata să-și aducă contribuție prin instrumente financiare inovante care vor permite uh, să sporească um, efectul de pârghie al anumitor fonduri europene. Deci, iată, eforturi comune ale Comisiei și Băncii Europene în acest scop. A doua provocare majoră cu care ne confruntăm este renoirea mandatului exterior al BEI. Vom discuta cu Parlamentul, bineînțeles. Comisia a făcut o propunere care se înscrie în linia raportului unui comitet de experți eh, sub președinția domnului Condesu. Principalul element al acestui eh, document al Comisiei eh, este acela de a face sistemul mai eficient. Știți că Uniunea Europeană garantează operațiunile din cadrul acestui mandat extern trebuie folosite cât mai bine și Comisia propune o simplificare și o armonizare a mandatelor externe. Comisia propune de asemenea că 2 miliarde fonduri în rezervă să fie afectate proiectelor pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Și astfel ajung la a treia provocare, și anume nevoia ca Banca Europeană de Investiții, alături de alte instituții, să-și aducă contribuția pentru a onora angajamentul Uniunii Europene de la Copenhaga. Știți că Uniunea Europeană și-a luat angajamente importante pentru a sprijini ceea ce se numește Fast Track Financing și în acest context credem că BEI, care are o experiență importantă în acest domeniu, poate să-și aducă contribuția și din acest motiv am propus uh, să creăm alături de alte instituții financiare naționale o rețea, o platformă, o platformă europeană care ar putea coordona și deci a face mai eficient finanțarea, eficientă finanțarea unor proiecte în țări în uh, curs de dezvoltare și agenții din Franța și Germania și-au manifestat deja interesul pentru această inițiativă și sperăm că în următoarele săptămâni alături de comisie vom reuși uh, să uh, punem bazele acestui instrument. Iată, domnule președinte, doamnelor și domnilor, principal principalele provocări cu care ne vom confrunta în, următoarele luni și următorii ani. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, domnule președinte. Are acum cuvântul domnul comisar Olilen în numele Comisiei. Senior președinte, honorable members, Stimate domnule președinte, stimați deputați, în numele Comisiei aș dori să-i mulțumesc domnului Doci pentru raportul său excelent și aș dori să-l salut, bineînțeles, și pe domnul președinte Meștat, care a venit la plenară și aș vrea să-l felicit pentru eforturile extraordinare pe care le-a făcut BEI pentru a combate criza economică și pentru a pune pe picioare un plan de redresare economică. Noi am, ne-am adresat băncii de investiții europene pentru un împrumut uh, pentru proiecte europene în acest moment de criză și banca a reacționat imediat. Aceasta uh, s-a putut uh, chiar într-un moment în care este foarte dificil să capeți o finanțare pe piețe. Am încredere că Parlamentul este de acord cu faptul că prioritatea noastră sunt mai ales IMM-urile, combaterea schimbărilor climatice și investițiile în regiunile de convergență ale Uniunii Europene. Acestea au fost uh, domenii care au fost foarte afectate de criza economică. Împreună cu Berg, BEI și Banca Mondială au reușit să sporească așadar susținerea lor către sectorul financiar în țările din Europa Centrală și de Sud-Est, care se află într-o dificultate deosebită. Beiul va juca în continuare un rol foarte important la implementarea strategiei 2020 Europa, în susținerea investițiilor în infrastructură, în tehnologiile ecologice, în inovare și în IMM-uri. BEI va avea de asemenea multe de făcut în acordarea împrumuturilor la nivel european prin folosirea instrumentelor interne sau externe, incluzând, bineînțeles, regiunile de convergență în care BEI poate juca un rol foarte important la absorpția fondurilor structurale. Mă bucură foarte mult raportul intermediar al BEI, care a fost susținut și de raportul Condesu. Acesta trăgea concluzia că garanțiile pe care le acordă Uniunea Europeană băncii europene de investiții sunt un instrument foarte puternic cu, um, care poate fi considerată o pârghie importantă politică și economică. Raportul Condesu conținea și o serie de referiri la activitățile externe ale BEI, care trebuie aliniate cu cele ale Uniunii Europene și dorea o sporire a cooperării între BERD și BEI. Există și un, o rezoluție a Parlamentului care ține cont de rapoartele anuale ale BERD și BEI. Parlamentul a cerut o mai bună înțelegere și colaborare între cele două bănci și m-am bucurat foarte mult să constat că Berdul și Bay au reușit să ajungă la un acord cu privire la cooperare în țările în care activează împreună. Aceasta va forma baza pentru un acord viitor tripartit, implicând și Comisia, care va înlocui acordurile regionale care sunt în exercițiu în momentul de față. Din raportul intermediar a reieșit și o propunere legislativă a Comisiei, care a fost prezentată Parlamentului și Consiliului, pentru o amendare a mandatului BERD uh, pentru restul perioadei. Vă mulțumesc pentru propunerile echilibrate pe care le-ați făcut și propunerea Comisiei ține cont de aceste recomandări, bazându-se pe o concentrare asupra mandatului extern al uh, BEI și al BERD, care are o expertiză foarte bună în domeniul schimbărilor climatice sau în domeniul social, economic, infrastructură sau dezvoltarea sectorului local privat. Se dorește de asemenea și o mai bună a finanțelor vehiculate de către aceste bănci. Așadar, domnule președinte, stimați deputați, ne bucurăm de discuțiile productive și constructive cu dumneavoastră din această dimineață, dar și de cele cu Consiliul din următoarele luni, pe baza acestei propuneri. Sperăm așadar că la sfârșit să avem un acord în primă lectură pentru ca stabilitatea băncii să fie una garantată, iar uh, dialogul tripartit să continue la fel de eficient ca până acum, în conformitate cu obiectivele de politică externă. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum, în numele Econ, are cuvântul timp de două minute colega Gheori. Mulțumesc, domnule președinte. Comitetul, Comisia Econ a redactat o opinie în care subliniază rezultatele bune în gestionarea crizei pe care le-a uh, obținut Banca Europeană de Investiții. Mai întâi ne gândim la rezerva de lichidități care a fost creată în scopul de a compensa lipsa de lichidități din băncile comerciale. Apoi s-a crescut volumul sumelor și împrumuturilor acordate și bineînțeles că beneficiarii principali sunt IMM-urile. Și de ce acest lucru este important? Tocmai pentru că IMM-urile sunt cele care creează cele mai multe locuri de muncă. Și în momentul de față, în Europa, ne confruntăm cu probleme de șomaj. De aceea trebuie neapărat să creăm locuri de muncă. Iar după părerea noastră, Banca Europeană de Investiții s-a descurcat foarte bine în momentul în care a alocat fondurile în funcție de diferite obiective. IMM-urile au avut de câștigat de pe urma acestor măsuri. Acestea au putut să-și spărească activitatea economică. În continuare, trebuie să ne asigurăm că activitățile Băncii Europene de Investiții vor fi și mai transparente și mai eficiente decât până în prezent. Bineînțeles, Știm că banca s-a ocupat mai în mod prioritar de țările care au fost cele mai grav afectate de criza economică și financiară. Și pentru asta trebuie să încercăm pe viitor să includem băncile regionale uh, în această colaborare cu Banca Europeană de Investiții. Iar în acest context, astfel de măsuri sunt importante. E nevoie de uh, parteneriate cu asemenea organisme financiare și bancare și ar trebui să avem o uh, cofinanțare a proiectelor de, uh, la înălțime de 50%, iar din sumele totale alocate, 20% să fie alocate IMM-urilor. E nevoie de un răspuns ferm față de criză. Trebuie să ne asigurăm că împreună cu Comisia Împreună cu Banca Europeană pentru Dezvoltare vom înregistra progrese în crearea noi locuri de muncă. Mulțumesc și acum din partea Comisiei Regii, timp de un minut, doamna Kadenbach. Bună dimineața, domnule președinte, stimate domnule comisar, în numele Comisiei Regii vreau să mulțumesc în primul rând pentru întocmirea acestui raport și vreau să mulțumesc, bineînțeles, direct raportorului. Noi, Comisia Regii, salutăm cota de capital propriu a BEI și ne bucurăm că și coeziunea economică și socială și convergența socială și economică, mai ales eh, cele două împreună, devin un pilon al eh, politicilor eh, europene. Salutăm de asemenea și acordarea de credite de 21 de miliarde de euro în total. Acestea sunt până la urmă 41% din volumul total uh, al creditelor acordate de BEI pentru proiecte din domeniul convergenței, ca și contribuție a BEI pentru atingerea obiectivelor de convergență. Aș vrea de asemenea să atrag atenția asupra măsurilor suplimentare care au fost luate împreună cu Comisia și aș vrea să subliniez strategia băncii, intervențiile, uh, încercarea de a de a conferi mai multă eficiență fondurilor structurale și folosirilor acestora. Și acum intervin oratorii în numele grupurilor politice parlamentare. Mai întâi va avea cuvântul timp de două minute în numele Partidului Popular European, colegul Jean-Pierre Audi. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi câteva cuvinte pentru a vă saluta, domnule președinte Meistat. Mă bucur să vă revăd, pentru că am lucrat și eu la un raport identic cu ceva timp în urmă. Să-l salut și pe domnul comisar și să spun să fericit pe raportor și raportorii din umblă pentru toate eforturile făcute. Regret faptul că din partea Consiliului nu a venit nimeni, pentru că BEI este un instrument interguvernamental. Statele membre sunt asociate pentru sau cu BEI și uh, Mă bucur de faptul că domnul președinte stat uh, comunică cu parlamentarii pe aceste teme. Uh, sunt subiecte importante pentru mine, pentru că eu cred că Banca Europeană de Investiții, prin misiunile sale, ar trebui să aibă uh, un uh, control pe care nu îl are, pentru că este o instituție internațională, nu este supusă instituțiilor naționale de control. Dorim uh, ca uh, Banca Europeană de Investiții să aibă o misiune de control prudențial. Ni se spune că statele membre sunt opuse acestei idei, dar statele membre nu pot uh, să dea băncii misiuni, dar să nu îi permită și o supraveghere prudențială. Acum mă voi referi la rolul BEI. Uniunea Europeană nu investește suficient. Știm că, fie că e vorba de interconectarea rețelor de transport, despre energie, Um, despre uh, apă, spațiu, sănătate, uh, drumuri și așa mai departe, uh, nu facem suficient. Dar BEI este o bancă care trebuie să își păstreze ratingul 3A și Uh, strategia 2020 are un obiectiv de investiții de 1000 de miliarde, dar pentru asta avem nevoie de o strategie de investiții, cooperare pentru instrumente inovante cu BEI și propun ca Uniunea Europeană să devină asociată băncii pentru ceea ce ar permite um, o mai bună sinergie cu acest instrument foarte important pentru teritoriul european. Acum are cuvântul în numele socialiștilor un minut domnul Ivan. Mulțumesc cred că suntem cu toii de acord că banca europeană de investiii face parte dintre proiectele europene cărora putem să le acordăm titlul de proiecte de succes i in să i felicit aici pentru faptul că în perioada de criză au reuit să îi păstreze uh, ratingul de aaa ceea ce este un rating foarte bun. în altă ordine de idei însă situaia actuală economică din europa uh, face ca banca europeană de investiii să necesite o revizuire amplă a misiunii Uh, sale și mă voi referi aici doar la trei uh, puncte importante în primul rând creditele acordate trebuie să susțină agenda europa două mii douăzeci în al doilea rând uh, creditele pe care le acordă trebuie să vină în susținerea unor proiecte de investiții ample astfel încât economiile europene să înceapă să funcționeze din nou și în al treilea rând banca europeană de investiții poate și trebuie să susțină formarea unui uh, cadru economic european mult mai stabil i mult mai puternic. Vă mulțumesc. Ce dracu vorbește așa, măi? Mulțumesc și în numele grupului liberal, timp de două minute și jumătate, are colegul Oli Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult domnului Mașat pentru prezență și mulțumesc și raportorului, bineînțeles, pentru acest raport interesant și foarte bun. În numele grupului ALDE aș dori să felicit Bay pentru activitatea sa excelentă, pentru faptul că a reacționat atât de repede atunci când am fost uh, afectați cel mai tare de criză, pentru faptul că este gata să se supună tuturor provocărilor cu care este confruntată în această criză economică care a afectat Uniunea Europeană. Banca Europeană de Investiții a știut să își crească capitalul propriu și capacitatea de împrumut. Aceasta a permis, bineînțeles, la o contribuție mai bună la, la, și la un ajutor în această situație. În ceea ce privește susținerea pentru IMM-uri, stimate domnule președinte, aș dori să subliniez acest aspect pentru că, datorită ajutorului din partea BEI, s-a putut uh, oarecum ușura această sarcină care revenea IMM-urilor din cauza crizei. Știm că 98% dintre întreprinderile europene uh, dau de muncă la un milion de persoane la 100 de milioane de persoane, mă scuzați. Și așadar putem să garantăm mai, de, mai departe creșterea în Europa printr-o economie ecologică, prin proiecte TEN, printr-o uh, rețea de transport european eficientă. Acestea sunt unele dintre cele mai importante inițiative de creștere. Vulcanul din Islanda ne-a permis de asemenea să tragem anumite învățăminte. Aș vrea de asemenea să adaug și prioritatea pe care trebuie să o avem să susținem și vecinii Uniunii Europene, pentru că este în interesul Uniunii, iar activitatea BEI este strategică în acest sens. Trebuie, de asemenea, să încercăm să combatem frauda și noi, în grupul ALDE, salutăm faptul că BEI a urmat recomandările Parlamentului European Acestea au fost elaborate deja de mai mult timp și BEI a demonstrat că poate să funcționeze ca pionier al transparenței, ca model pentru alte instituții. Aș vrea de asemenea să adaug că nu există în momentul de față egalitate de șanse între femei și bărbați în BEI. Aceasta este o ușoară critică. Există foarte puține femei, numai 20% din personal sunt femei. Deci, domnule Maștat, cred că BEI trebuie să se amelioreze în acest uh, punct. Putem să regăsim acest element și în strategia cu privire la diversitate. Așadar, doresc ca BEI să se îmbunătățească pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schmidt. Și acum, din partea versilor, timp de minut și jumătate, are cuvântul domnul Filip Lambert. Domnule președinte, dragi colegi, domnule Meistat, uh, avem nevoie de o bancă ca dumneavoastră. Avem nevoie de această bancă în momentul în care băncile private ca industrie au dovedit că funcționează împotriva interesului general, că nu mai puteau um, oferi credite societății și măcar din acest caz, din acest uh, motiv, considerăm că BEI ar trebui să aibă o influență, o importanță mai mare. După părerea noastră, ar trebui să aveți rolul unui catalizator. O bancă publică ca a dumneavoastră nu poate, bineînțeles, să răspunde la toate nevoile pieței, dar trebuie să aveți acest rol de catalizator al transformărilor societăților noastre, economiilor noastre pentru ca ele să poată să răspunde provocărilor critice la acestor vremuri, pe de o parte să învețe să trăiască în limitele fizice ale planetei, având în vedere epuizarea resurselor și schimbărilor climatice, dar și să răspundă provocării majore a coeziunii sociale în Uniunea Europeană și pe planetă în general, pentru că aveți și o misiune în domeniul dezvoltării care nu este neglijabilă. Și, ca exemplu, aș lua o cifră. Investițiile dumneavoastră în domeniul energiei. Astăzi, în 2009, trei sferturi dintre acestea vizau tehnologiile secolelor 19 și 20 și doar un sfert energiile regenerabile. Deci provocarea din partea noastră este aceea de a inversa proporțiile. Să faceți în așa fel încât în 2010 și după 2010 să faceți în așa fel încât trei sferturi și până la urmă toate investițiile dumneavoastră uh, să se orienteze spre energiile regenerabile. Domnule Meștat, vă rugăm să faceți din BEI uh, o bancă învingătoare la nivel mondial. Mulțumesc din partea ECR. Are cuvântul de un minut domnul Cerneschi. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorului nostru, domnul Deutsch, pentru că sunt de părere că a depus o muncă formidabilă. De asemenea, sunt de părere că obiectivele care sunt menționate în raportul său sunt foarte ambițioase. Ne dorim mai întâi să creștem volumul împrumuturilor acordate. Din punct de vedere al cetățeanului european, Banca Europeană de Investiții este importantă în măsura în care poate să propună un sprijin financiar întreprinderilor mici și mijlocii. Și trebuie să constatăm faptul că s-a crescut volumul creditelor financiare acordate de către bancă, mai ales într-un moment crucial, într-un moment de criză. Criza a făcut în așa fel încât IMM-urile să devină dependente de aceste uh, finanțări. În calitate de polonez, ce pot să vă spun? Este că sunt convins că BEI trebuie să continue finanțarea diferitelor uh, regiuni europene în așa fel încât să diminuăm discrepanțele care mai există între regiuni. Și banca este deosebit de importantă în momentul în care aceasta completează diferite acțiuni la nivel european. Mulțumesc, domnule Cerneschi, și acum, în numele EFD, are cuvântul timp de un minut doamna Sen. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Când mă uit la proiectul de finanțare al BEI, Mă uit cât de multe companii mari sunt implicate și cât de puțin sunt implicate IMM-urile pe care trebuie să le ajutăm. General Motors, Electrolux, Arcelor, Arcelor Metal au folosit BEI pentru că are termen foarte flexibil. Până la urmă, mă întreb dacă ei au creat până la urmă locuri de muncă. Nu, au exportat locuri de muncă. Câteodată către țări europene mai ieftine, câteodată în afara Uniunii Europene total. Electrolux este un exemplu de succes al BEI. A împrumut 250, a împrumutat 250 de milioane pentru noi capacități, au construit și fabrici în România, în Polonia și Ungaria. După ce au transferat transfer, proiect, procesul de producție acolo, s-au pierdut 2000 200 de mii de, loc, 2000 de locuri de muncă în Anglia și în Spania. Și cred că ele nu joacă de aceea un rol foarte important în în economia uh, Europei, ci mai degrabă joacă un rol la exploatarea exportarea și exportarea șomajului. Mulțumesc! Și acum din partea neafiliaților are cuvântul timp de un minut domnul Hans Peter Martin. Perdon, sí, perdon, el señor Hans Peter Martin. Sí, Pare că nu este în sală? Atunci se pare că la listă urmează domnul Mölzer. Da, mulțumesc, domnule președinte. Din raportul anual al BEI putem deduce că Banca Europeană de Investiții a reușit să reacționeze cu mijloacele pe care are la criză, mai ales la acordarea creditelor către IMM-uri, care trebuie să rămână o prioritate și trebuie să fie extinsă. Trebuie însă să ne asigurăm în aceste procese că aceste credite ajung cu adevărat la acele întreprinderi. În Ceea ce privește Comitetul de uh, Supraveghere, eu susțin într-adevăr instaurarea unei autorități de supraveghere care să aibă competențe la nivel european și care să aibă și mandatul de a verifica bănci care au activități transfrontaliere. În ceea ce privește obiectivele BEI, mi-ar place ca ea să se concentreze mai mult pe activitățile în interiorul Europei. Aceasta este foarte important, mai ales având în vedere că criza economică în continuare bântuie. Altfel, uh, vom um, evita, așa vom evita și conflictele cu, de interese cu BERD și un paralelism în activități. Mulțumesc, domnule Mărță, spune președintele. Cu această intervenție terminăm uh, lorile de cuvânt în numele grupurilor parlamentare și trecem acum la oratorii care intervin în nume propriu. Mai întâi, timp de un minut și jumătate, domnul Sean Kelly. <clears throat> Øh, øh, Cred, sunt de acord uh, cu colegii care felicită Banca Europeană de investiții pentru tot ceea ce a făcut uh, pentru a lupta împotriva comportamentului băncilor private, ca, pentru care am contat mai mult bonusurile uh, Uh, angajaților decât uh, guvernanța la nivel de sector. Trebuie să felicităm Banca Europeană de Investiție pentru reacția rapidă la criza economică. S-a spus și uh, cu dreptate că s-au făcut uh, eforturi deosebite pentru IMM-uri. În țara mea, uh, Banca Europeană de Investiții a dat uh, credite în valoare de 300 de milioane de euro IMM-urilor. Mă întreb uh, dacă se verifică dacă aceste IMM-uri au planuri de afaceri uh, uh, solide. În Irlanda, în fiecare zi, firmele, unele firme dau uh, faliment uh, și astfel se pierd mulți bani. În orice caz nu am ieșit încă din criză și mă întreb dacă există dovezi că unele bănci ar putea folosi creditele care ar trebui să fie dedicate IMM-urilor în alte scopuri. Se pot demonstra astfel uh, de acte? Mulțumesc! Mulțumesc și timp de un minut, domnul Hensgaier. Sehr geehrter Herr Präsident Martinez, sehr geehrter Herr Präsident Maystadt, sehr geehrter Herr Kommissar. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate domnule președinte Maistar, îi mulțumesc domnului Deutsch pentru activitatea sa. Vreau să folosesc însă activitatea de a susține activitatea BEI pentru cetățenii europeni și vreau să vă atrag atenția că în momentul crizei economice în care ne aflăm, acesta, acest instrument trebuie să știm să-l folosim mai bine. Din perspectiva controlului bugetar, care înseamnă și o evaluare concretă a proiectelor europene și a outputului unei instituții, BEI are un rating bun, mai ales în ceea ce privește credibilitatea politică și și-a meritat această reputație. Ea reușește prin șase programe cheie, de la TEN până la sprijinirea IMM-urilor, să obțină mai o plus valoare pentru oamenii din Europa și în domeniul schimbărilor climatice. De aceea se explică și susținerea clară a Parlamentului European, ceea ce înseamnă însă că noi ne vom redezvolta în continuare aplicare procedura de supraveghere în legătură cu instrumentele de investiții. De asemenea, vreau să vă vorbesc de un punct care e important pentru grupul meu și care se adresează direct BEI. Salutăm faptul că BEI și-a reevaluat politica cu privire la centrele de supraveghere financiară. Însă sperăm ca BEI să facă eforturi pentru ca banii să nu mai ajungă în paradise disuri fiscale, pentru că altfel ratingul ei va scădea. Vă mulțumesc! Un minut Mulțumesc, domnule Gheer, și acum timp de un minut, domnul Charles Gărânț. Mulțumesc, domnule președinte. Banca Europeană de Investiții este în același timp o bancă și o instituție. În calitate de bancă nu poate să uite că este instituție și în calitate de instituție nu poate să uite că este și bancă. Deci trebuie să răspundă exigențelor Uniunii Europene pe de o parte, fără a-și neglija capacitatea de refinanțare pe de altă parte. Din acest punct de vedere, nu avem dreptul să impunem riscuri inutile mai ales intervențiile sale în țările în curs de dezvoltare. De aceea trebuie să privilegiem un fel de acord între țările membre și Comisie pe de o parte și Banca Europeană de Investiții pe de altă parte, care să permită să instituțiilor să intervină în calitate de donații, în timp ce Banca Europeană de Investiții să dea credite. Astfel ne putem uh, apăra de excesele cu care s-a confruntat Banca Mondială, care a trebuit să anuleze 50 uh, de miliarde de datorii care nu ar fi putut fi rambursate. În astfel de operațiuni e nevoie de prudență și încurajez BEI să dezvoltă și mai mult aceste intervenții în țările în curs de dezvoltare, dar cu prudență, pentru că cu siguranță este o marjă care poate fi folosită în acest sens. Mulțumesc, domnule Gărân, și acum timp de un minut, doamna Benahabatu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al BEI, în raportul BEI 2008, deputații au insistat pentru ca activitățile externe ale băncii să fie conforme cu obiectivele generale ale Uniunii. De aceea, proiectul de finanțare a unei centrale nucleare în Iordania nu corespunde cu articolul 3, aliniatul 5 al Tratatului Uniunii, în care se prevede, citesc, că în relațiile sale cu restul lumii, Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea durabilă a planetei. Am încheiat citatul. În februarie 2008, autoritățile din Iordania au contactat BEI pentru a susține proiectul de dezvoltare a energiei nucleare, mai ales prin construirea unei centrale nucleare până în 2016. Și deci, cu satisfacție, am primit un răspuns din partea uh, serviciilor dumneavoastră care îmi confirmă faptul că Banca Europeană de Investiții nu a dat curs acestei solicitări. Eu consider că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să susține proiectele axate pe energia eoliană, eoliană și energia durabilă. E vorba de viitorul planetei noastre. Această poziție aș vrea să știu dacă va fi aceea și pe viitor în ceea ce privește alte solicitări de finanțare pentru centrale nucleare. Mulțumesc și acum timp de un minut are cuvântul colegul Coal. Mulțumesc, domnule președinte. Stabilitatea Ucrainei este un obiectiv al tuturor statelor membre din Uniunea Europeană. Această țară este unul din partenerii noștri principali și se confruntă în momentul de față cu o criză în ceea ce privește stabilitatea bugetului țării respective, care de- decide, bineînțeles, deasupra asupra stabilității politice. Știm că ajutorul pentru Ucraina va fi deci decisiv pentru că va măsura, bineînțeles, susținerea noastră față de această țară și astfel vom putea să ne așteptăm și la reforme în Ucraina care să se transforme, în fine, într-o economie de piață. Criza ucraineană nu este una națională, este și problema noastră. Cred că astăzi, de fapt, suntem confruntați cu un test pentru a arăta dacă putem sau nu să ajutăm această țară. Eu sunt pentru un ajutor macroeconomic pentru Ucraina și cred că este timpul să spunem astăzi că acest ajutor ar trebui să fie crescut, pentru că astfel și exigențele noastre față de Ucraina pot crește. Mulțumesc! Gracias, colega Mulțumesc, domnule Coval. Și acum timp de un minut are cuvântul domnul Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că performanța BEI acum, după 50 de ani, este una foarte bună. Finanțările pentru întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, mai ales în momente de criză, este foarte importantă pentru a încuraja creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Dar știm că astăzi Uniunea Europeană se confruntă cu o criză nu știu dacă pe viitor vom numi această criză criza din Grecia, criza monetară sau criza economică. În orice caz, dacă Galilei ar fi trăit astăzi, nu ar fi spus că pământul se învârte, ci că pământul se învârte foarte repede, pentru că evenimentele uh, au un curs foarte rapid uh, și trebuie să găsim foarte rapid soluții. Uh, Trebuie să se accelereze, să se intensifice integrarea și cred că Banca Europeană de Investiții are și competențele și capacitățile necesare pentru a acționa. Trebuie să își îmbogățească um, gama de intervenții și aș dori să cer președintelui BEI uh, să se gândească dacă banca ar putea să aibă și un rol în evaluarea solvabilității uh, băncilor. Mulțumesc, domnul Martin. Mulțumesc. Antevorbitorii mai au spus pe bună dreptate că rolul BEI va fi din ce în ce mai important. Doamna Kadenbach a vorbit despre contribuția importantă la convergența socială și aș vrea să placez aceste lucruri într-un context politic. Suntem din ce în ce mai îngrijorați că există din ce în ce mai multe state, partide de extremă dreaptă, care folosesc acest moment. De ce? Pentru că, de fapt, convergența socială din Uniunea Europeană nu funcționează așa cum ne-am dori și aceștia, acești reprezentanți uh, ai extremei drepte se prezintă în uh, lup în piele de oaie pentru ca să disprețuiască până la urmă valorile umane. Cunosc, domnule președinte, atitudinea dumneavoastră, dar iată ce a făcut domnul Mölzer, a ținut un discurs foarte plauzibil, foarte bun și m-a numit pe mine între timp, în discursul său, implicit psihopat. Acesta este un limbaj fascist. Așa funcționează aceste partide. Așa au fost întotdeauna ștampilați oponenții politici și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să sancționați acest lucru. Rog de asemenea și colegii de la BEI să devină mai transparenți în activitatea lor, pentru că și prin acest lucru se poate combate o tendință fascistă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum timp de un minut și jumătate, doamna Sofiu Căni. Mulțumesc, domnule președinte. Prin raportul BEI 2008, iată că sărbătorim 50 de ani, peste 50 de ani de când Banca Europeană de Investiții contribuie în mod activ la dezvoltarea economică a continentului nostru. Și în calitatea sa de bancă, care face împrumuturi pe termen lung în Uniunea Europeană, are un rol decisiv de jucat în perioada de criză pe care o cunoaștem acum. De aceea trebuie să, reacțion- să, să salutăm capacitatea sa de reacție încă din toamnă 2008. Astfel, în anul 2008, BEI a uh, acordat 10 miliarde de euro suplimentar față de previziunile inițiale. Și în calitate de membra a Comisiei ECON și a Comisiei de Afaceri Economice și Monetare, sunt foarte atentă la modul în care BEI finanțează IMM-urile. Mi se pare deosebit de important să continuăm să dezvoltăm inițiative precum uh, Jeremy. Întreprinderile au nevoie de fonduri, de capital uh, de risc, de asistență pe care BEI o poate uh, furniza. Și în cadrul circunscripției mele uh, electorale în regiunea Auvergne, știm că s-a lansat un mecanism de ajutor pentru IMM-uri. E vorba de 25 de milioane de euro, din care 18 din partea FEDER, pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii pentru a continua în domeniul cercetării. Mă bucur de această cooperare constructivă dintre BEI, Fondul European uh, de Investiții și um, autoritățile locale și regionale și, domnule Meștat, vă încurajez să continuați în această direcție. Mulțumesc și acum timp de un minut colegul Berman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Meistat în 2008 Banca Europeană de Investiție a reacționat uh, rapid și corespunzător uh, la criză și a dublat practic investițiile uh, și a ajutat mai ales IMM-urilor. Dar mandatul extern al BEI nu a fost la fel consolidată în țările în curs de dezvoltare. Uh, BEI chiar a scăzut uh, suma intervențiilor sale um, în țările ACP. Reacția BEI la criză în exteriorul Uniunii Europene a fost prea lent. Banca Europeană de Investiții este o instituție publică și de aceea nu trebuie doar să investească în infrastructură, uh, ci trebuie să um, ofere capitaluri uh, pentru a sprijini piețele dacă băncile private nu pot să o facă. Banca Europeană de Investiții trebuie să investească mai mult în serviciile financiare, să ofere un uh, acces mai bun uh, la credite pentru cetățeni și IMM-uri, aici și în țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! un minut. Mulțumesc și acum, timp de un minut, are cuvântul domnul Stavrakakis. Proedre. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Înainte să salut pe domnul președinte Maștat, vreau în primul rând să-l felicit pentru activitatea de succes a BEI. Vreau să salut și planurile dumnealui, dar înainte să-l salut vreau mai întâi să-mi exprim tristețea și condoleanțele față de ceea ce s-a întâmplat ieri la Atena. Atena, care este și locul meu de muncă și vreau să transmit condoleanțele familiilor victimelor. Așadar, doamnelor și domnilor, această criză cu care ne confruntăm astăzi este o criză care ne-a arătat ce poate face BEI. Poate să ofere un sprijin financiar suplimentar care a contribuit eficient la susținerea economiei într-o perioadă atât de dificilă. Bineînțeles că ați reușit să protejați întreprinderi uh, în mod durabil în aceste perioade dificile. BEI a jucat un rol foarte important și în programul pentru uh, concurență și competitivitate, a susținut programe ca Jeremy și a reușit într-adevăr să susțină și inovarea. Domnule președinte, într-adevăr, BEI devine din ce în ce mai importantă, nu numai în cadrul politicilor de coeziune, ci și la implementarea strategiei 2020. În legătură cu instrumentele, se știe că sunt instrumente financiare, se știe că există și o inițiativă recentă pentru energie și cred că acum și în domeniul ocupării o să se facă îmbunătățiri. Trebuie să, într-adevăr, să se întrerupe, de președintele întrerupe. Vorbitorul continuă, da, și dezvoltarea, îmbunătățirea uh, nivelului de trai al oamenilor este important. S-a terminat intervenția. Are cuvântul domnul Balsitis. Mulțumesc, domnule președinte. Criza financiară ne-a afectat pe toți iar sprijinul furnizat de BEI a fost unul deosebit de apreciat. În 2008, Bay a acordat credite suplimentare cu 42% și asta pentru IMM-uri, ceea ce demonstrează că IMM-urile sunt deosebit de importante pentru noi, mai ales într-o perioadă în care șomajul crește. De aceea trebuie să ne asigurăm că Banca Europeană de Investiții continuă să sprijine uh, IMM-urile, continuă să le ajute să depășească problemele de finanțare uh, continuă să elimine orice obstacole birocratice. Acest lucru ar fi binevenit, mai ales în acele țări care au fost foarte grav afectate de criză. De asemenea, sunt de părere că Banca Europeană de Investiții ar trebui să acorde atenție sporită uh, trans- infrastructurilor de transport și de energie. Mulțumesc și acum timp de un minut are, cuvânt, timp de un minut are cuvântul domnul De Rosa. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă nu am avea Banca Europeană de Investiții, am fi în momentul de față probabil preocupat să o creăm. Salut foarte mult uh, propunerea noastră de a crește împrumuturile și de a ajuta țările în curs de dezvoltare. Însă cred că se pierd foarte multe resurse din faptul că nu se folosește această expertiză la nivel mai amplu al crizei financiare. Avem nevoie de un mecanism european pentru o stabilitate financiară, un fond de trust pentru um, întreprinderile europene și pentru statele membre care sunt atacate de speculanți, care să fie susținute în momentul acela și uh, care să, pentru care să se garanteze taxe mai mici. Uh, Credem că trebuie să luptăm mai bine împotriva speculei și nu trebuie să permitem ca niciun stat membru să fie distrus sau atacat, așa cum s-a întâmplat în momentul de față cu Grecia și cum probabil se va întâmpla și cu alte state membre, nu numai cu al meu în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și în finalul acestei dezbateri, în afară de Uh, catch the eye. Timp de un minut are cuvântul doamna Crețu. În contextul crizei, Banca Europeană de Investiții a reușit să-și schimbe cu promptitudine prioritățile în acordarea de împrumuturi pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici i mijlocii cele mai expuse riscurilor generate de criză i de uh, costurile crescute ale creditării. e important să vedem în ce măsură banca poate asigura cofinanarea unor proiecte finanate din fonduri structurale în ările membre din est pentru că aa cum tii uh, se întâmpină dificultăi majore în pentru o serie de imm uri i colectivităi locale în a accesa fonduri europene pentru care nu se găsesc cofinanări pe piaa financiar bancară. cred că în următoarea perioadă activităile băncii trebuie să se concentreze asupra ărilor afectate puternic de criză care nu reuesc să i relanseze economiile pentru a sprijini coeziunea i a împiedica continuarea declinului economic i social banca europeană de investiții ocupă un loc privilegiat în dispozitivul financiar aflat la îndemâna ue pentru relansarea creșterii economice și de aceea susțin recomandarea ca ue ca persoană juridică să poată deveni acționar al băncii alături de statele membre fapt ce ar conduce la o cooperare consolidată. mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Crețu. acum la Dar înainte de asta aș dori să dau cuvântul domnului Malzer, timp de 30 de secunde. Domnul Malzer, care s-a simțit uh, atins de intervenția celuilalt coleg, vă rog. Stimatele domn președinte, în conformitate cu articolul 151 al regulamentului de procedură, vreau să fac un comentariu personal după ce deputatul Hans-Peter Martin mi-a adresat anumite reproșuri. Vreau să constat că cu un deputat care se ocupă cu denunțarea colegilor, care se ocupă cu denigrarea activității Parlamentului în, în general, ca fiind uh, o activitate de leneș, pentru un om care folosește metode de securitate cu camere ascunse și alte metode de spionaj, nu vreau să am nimic de a face, nici nu vorbesc cu el, de fapt, n-am vorbit nici astăzi și nici pe viitor nu voi vorbi, pentru că nu vreau să am nimic de a face cu o astfel de persoană și resping acuzațiile dumnealui și vreau să vă atrag atenția că domnul Hans-Peter Martin va trebui să-și retragă și el aceste afirmații. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mölzer, pentru cuvintele noastre care vor fi preluate înscrise la procesul verbal. Acum, ajungem la procedura catch de eye. Și avem cinci colegi care doresc să ia cuvântul în funcție de regulament. Mai întâi are cuvântul domnul Luhan Petru. Un minut. Timp de un minut. Domnule președinte, stimați colegi, țin să felicit mai întâi Banca Europeană de Investiții pentru efortul depus în vederea realizării obiectivelor comunitare. Rolul acesteia în timpul crizei economice eh, financiare a fost și este în continuare vital obiectivul convergenă primete sprijin substanial din fondurile structurale i de coeziune fiind un obiectiv central al băncii douăzeci și unu de miliarde de euro aproximativ patruzeci și unu din totalul împrumuturilor bei în uniunea europeană au reprezentat împrumuturi pentru proiecte vizând acest obiectiv. consider că dezvoltarea regiunilor mai sărace nu se poate realiza decât după ce infrastructura ce asigură accesibilitate infrastructura socială i educaională vor fi realizate la standarde comune pentru toi cetăenii uniunii europene. de aceea încurajez astfel banca europeană de investiii să continue demersurile de promovare a coeziunii economice i sociale în uniunea europeană i demersurile de combatere a crizei financiare prin sporirea Domnul președinte întrerupe. Mulțumesc, are cuvântul domnul Cutaș banca europeană de investiții are un rol major în creșterea gradului de convergență la nivelul uniunii europene lucru esențial în condițiile recesiunii economice care a afectat grav investițiile în special în infrastructura publică. consider că reacția bei la provocările crizei a fost una extrem de promptă un exemplu fiind acordarea de finanțări pentru românia aceasta însumând aproape o sută de milioane de euro unu cinci miliarde de euro pentru anul. două mii nouă aceste credite ilustrează complexitatea gradului de implicare a băncii în accelerarea recuperării decalajelor de dezvoltare în perioada post aderare. aa cum au spus i colegii mei o pondere semnificativă revine împrumuturilor pentru susinerea imm urilor. cred că îmbunătăirea accesului acestora la capital poate juca un rol esenial în stimularea economiei europene i în combaterea omajului. în acest sens

Maestat, cred că rolul dumneavoastră este important pentru reconstruirea economiilor noastre într-o perioadă atât de dificilă cu care ne confruntăm. Țara mea, Lituania, este într-adevăr un exemplu pertinent. BEI-ul joacă un rol important în ceea ce privește pachetele de stimulare naționale, mai ales în încurajarea IMM-urilor și în finanțarea energiilor regenerabile și a proiectelor de transport. Totuși aș dori să cer guvernelor europene să ofere BEI o capacitate mai puternică de împrumut și pentru vecinii noștri, mai ales pentru vecinii de la Est, pentru că și ei suferă pe urma efectelor crizei și au nevoie de împrumuturi și de investiții din partea BEI. Se cer mai ales um, investiții în domeniile de infrastructură, transport, mediu și energie. Mai ales ultimul este extrem de important, mai ales că știm că infrastructura de energie este problematică, nu se mai aude, din păcate a fost întreruptă. Are cuvântul acum domnul Grzin panie przewodniczący! <clears throat> też chcę przyłączyć się do tych pozytywnych. aș dori și eu să mă alătur celor care au salutat eforturile făcute de Banca Europeană de Investiții și care l-au felicitat pe domnul președinte. De asemenea, aș dori să-l felicit și pe raportorul nostru, domnul Deutsch. Eu sunt de părere că în această dezbatere avem două obiective principale. Primul fiind stabilitatea și în sânul Uniunii Europene și mai ales în statele membre, dezvoltarea este cea care ne va permite să obținem o mai bună convergență, o mai bună coeziune. Și aici aș dori să subliniez faptul că finanțarea IMM-urilor poate îndeplini un rol pozitiv. În agenda pentru Lisabona am uh, afirmat clar că fără cooperare regională, fără IMM-uri, nu putem să avem dezvoltare. Apoi, în exteriorul Uniunii Europene, în țările vecine, în țările care uh, sunt înscrise în parteneriatul estic. E bine, aceste țări, dacă nu au un sprijin din partea BEI, nu vor putea să se dezvolte. Mulțumesc, are cuvântul domnul Rubic. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte Maștea, pe mine m-ar interesa cum decurge discuția pe tema Basel 3 și care este efectul acesteia pe BEI și care vor fi efectele pe care le va avea pe Fondul European de Investiții. Credeți că bonitatea de care este nevoie pentru a face față unei crize economice ca aceasta se va dezvolta oarecum pozitiv sau credeți că bonitatea este nevoie, are nevoie de um, susținere mai puternică și cum credeți dumneavoastră că putem să ne asigurăm să avem un capital de risc pentru crize ca aceasta? Cred că mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, care trec printr-o fază dificilă, susținerea Fondului European de Investiții este extrem de importantă. Și aș vrea să mulțumesc BEI pentru faptul că a colaborat foarte bine cu Fondul European de Investiții și că a pus prioritate, a dat prioritate întreprinderilor mici și mijlocii și uh, rețelelor europene și că a făcut progrese mari în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și prin această intervenție încheiem procedura catch the eye. Și acum are cuvântul domnul Meistad pentru a reacționa față de toate cele spuse în dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru observații Bineînțeles, anumite chestiuni menționate ar merita o dezbatere mai largă. Aș putea să schițez însă anumite răspunsuri în legătură cu prioritățile noastre operaționale și, pe de altă parte, în legătură um, cu chestiunile legate de control și guvernanță. În legătură cu prioritățile noastre operaționale, una dintre acestea a reținut atenția mai multora dintre dumneavoastră și anume sprijinul pentru IMM-uri, lucru menționat mai ales de doamna Gheori, pe domnul Schmidt. Cred că au dreptate să insiste asupra importanței sprijinului acordat IMM-urilor. După cum știți, în 2008 am lansat un nou produs pentru creditele acordate băncilor uh, care la rândul lor să împrumute IMM-urilor. Astfel putem urmări mai exact destinația fondurilor noastre și pot să vă spun că din ultimul trimestru 2008 până la sfârșitul anului 2009 am semnat credite în valoare de 21 de miliarde, dintre care 16 miliarde au fost uh, uh, plătiți în mod uh, efectiv uh, și Până la sfârșitul uh, anului trecut, peste 90% dintre aceste fonduri fuseseră deja împrumutate IMM-urilor. Deci, iată, prin intermediul băncilor comerciale, putem să acționăm în favoarea IMM-urilor, după cum a spus doamna Gheri, folosind ca intermediar nu doar băncile comerciale tradiționale, ci și băncile regionale și uh, casele de economie. Astfel am diversificat uh, gama intermediarelor. Încercăm de asemenea să cooperăm cu filiala noastră Fondul European de Investiții prin operații combinate. Fondul European de Investiții poate să garanteze portofoliul creditelor pentru IMM-uri și doamna Oconi a dat un exemplu foarte concret în acest sens și îi mulțumesc pentru uh, sprijinul pe care l-a exprimat la adresa noastră. A doua prioritate operațională care a reținut uh, atenția dumneavoastră este convergența și pot să uh, confirm faptul că Banca Europeană de Investiții face eforturi pentru a avea mai multe operațiuni în regiunile așa zise de convergență. În 2009 volumul creditelor noastre a crescut mai mult în noile state membre decât în vechile state membre cu voința de a încerca să reducem uh, diferențele dintre statele membre, tocmai în spiritul convergenței și în acest uh, context, după cum au spus doamna Kadenbach și domnul Cernetski, este important să avem o bună cooperare cu Comisia în legătură cu modul în care sunt folosite fondurile structurale. Și așa se și întâmplă. Alături de comisie am uh, creat programe comune Jaspers pentru asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor care pot fi finanțate din fonduri structurale și Jeremy, o idee originală pentru a transforma fondurile structurale în instrumente financiare de tip revolving, deci se pot folosi aceleași sume de mai multe ori și în fine Jessica, în aceeași idee de a folosi fondurile structurale um, în domeniul renovării urbane. A treia prioritate operațională este domeniul energiei și lupta împotriva schimbărilor climatice. Vom avea poate ocazia să discutăm mai mult despre această prioritate, dar doresc să vă asigur că uh, ideea noastră corespunde strategiei europene de a pune mai mult accentul pe energiile regenerabile și eficiența energetică. Domnul Lombel a citat cifre din perioada 2002-2008, dar dacă studiați uh, cifre mai recente, mai ales din 2009, veți vedea că prioritatea se schimbă, pentru că în 2009 am uh, finanțat cu peste 4 miliarde energiile regenerabile, ceea ce reprezintă peste 70% din finanțările noastre în scopul producției de energie. Deci, într-adevăr, intenția noastră este să inversăm această proporție oferând mai multe finanțări pentru energiile regenerabile și eficiența energetică. Și domnul Stavrakakis a făcut aluzie la programul Elena, un alt program comun cu Comisia um, tot în domeniul um, eficienței energetice. Aș dori să spun, doamnei Benarada, tu, tot în legătură cu uh, energia, că noi respectăm alegerile statelor membre în legătură cu mixul de politici. Dacă un stat hotărăște să facă recurs la energia nucleară, nu BEI trebuie să se opună acest, uh, acestui lucru, dar confirm că în ceea ce privește Iordania, uh, discuțiile noastre sunt legate doar de energiile regenerabile. Domnul Rodi ne cunoaște poziția în legătură cu supravegherea uh, prudențială. Suntem absolut deschiși, suntem controlați de Curtea de Conturi, de un comitet independent, um, de OLAF, de uh, mediatorul european. Cred că suntem instituția financiară internațională cea mai controlată, dar recunosc că o supraveghere de tip bancar ar putea fi utilă și deci suntem absolut deschis propunerilor care ar putea fi făcute în acest uh, sens, mai ales uh, prin uh, noua autoritate bancară europeană. În ceea ce privește Basel 3, dar doresc doar să spun domnului Rubic că urmărim cu atenție lucrările acestui grup. Suntem doar în stadiul de consultare legătură cu Basel 3 în ceea ce privește centrele offshore, aș dori să spun domnului Gaier că este un element care ne reține atenția și dorim, bineînțeles, să evităm uh, evaziunea fiscală prin recursul la centrale offshore. Un element menționat de domnul Schmidt are dreptate putem face progrese în legătură cu egalitatea dintre femei și bărbați. Uh, la conducerea BEI, uh, BEI într-adevăr, uh, avem mult prea puține femei și dorim să schimbăm lucrurile în următorii ani dorim să uh, schimbăm această situație care astăzi, așa cum arată ea astăzi, nu este acceptabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și acum are cuvântul domnul comisar Oli Rehn pentru a răspunde deputaților europeni. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte concretă și foarte constructivă. Aș dori să mulțumesc domnului Deutsch în special pentru raportul său foarte bun. Și dacă îmi permiteți, aș dori să evoc trei elemente în acest context. Mai întâi, am încredere în faptul că această dezbatere și acest raport vor crea un punct de plecare foarte bun pentru viitor. și vom putea să aprobăm rapid noul mandat al BEI. E nevoie de, un, e nevoie de acest pas pentru ca BEI să-și poată îndeplini obiectivele, mai ales în ceea ce privește uh, acțiunile externe, în special în domeniul dezvoltării. Apoi, Banca Europeană de Investiții este un partener deosebit de important care lucrează cu Comisia și care va contribui la implementarea strategiei UE 2020, mai ales în ceea ce privește uh, lupta împotriva șomajului și uh, dezvoltarea economică durabilă. BEI este capabilă să creeze și să susțină inovația, infrastructurile, poate acorda mijloacele financiare necesare. Și în acest sens, Comisia și BEI conlucrează foarte strâns. Stimați deputați și stimate deputate, cel de-al treilea element pe care doream să-l evoc este următorul. Toată lumea s-a referit la criză. Ieri am regretat faptul că au existat victime, oameni care și-au pierdut viața din cauza demonstrațiilor violente care au avut loc în Atena ieri. E adevărat că în democrație putem avea demonstrații, însă violența, o astfel de violență, nu poate fi acceptată. Comisia s-a implicat în mod activ pentru a încerca să stabilizeze economia Greciei. și am pregătit un pachet de susținere financiară foarte important. Acest pachet a fost adoptat, scopul fiind să susținem activitatea economică în Grecia, să stabilizăm situația. Au existat discuții în cadrul Eurogrupului săptămâna trecută și s-a luat decizia de a avea acest pachet de susținere a cărui valoare este de 100 de milioane de euro mă scuzați, 100 de miliarde de euro. Și propunerile acestea au fost făcute în colaborare cu FMI-ul. FMI-ul. Bineînțeles, este o, vorba de o decizie crucială care trebuia să fie luată, vorba de o decizie plină de răspundere. Acum, parlamentele naționale sunt cele care vor trebui să ratifice această decizie și am speranța că ele ne vor susține în acest domeniu. Dar criza nu se referă, nu afectează doar Grecia, ci afectează stabilitatea întregii zone euro. Știm că acum este un incendiu de uh, dimensiuni reduse în Grecia și trebuie să ne asigurăm că vom găsi mijloacele necesare pentru a stinge acest incendiu în așa fel încât acesta să nu se propage și în vecinătatea Greciei. E nevoie de acțiune responsabilă, fermă, decisivă. Poate că aceasta este, acesta este cel mai important proiect politic pe care îl avem în fața noastră. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul raportor, domnul Tamas Doci, două minute. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Domnule comisar Ren, domnule Maestat, permiteți-mi, vă rog, și în nume propriu să vă mulțumesc pentru remarcile pe care le-ați făcut înainte. Și permiteți-mi, vă rog, să fac și eu câteva remarci în finalul acestei dezbateri. Acum câteva secole, se spunea că e nevoie pentru război de bani, bani și iar bani. Pentru rezolvarea problemelor este nevoie de bani, pentru crearea locurilor de muncă de asemenea, dar pe lângă bani este nevoie în primul rând de locuri de muncă mai întâi. Este foarte bine atunci că în acest context Banca Europeană de Investiții susține acest punct de vedere și a devenit un partener important pentru noi în crearea de locuri de muncă. Cred că mulți oratori au spus lucruri foarte importante în acest context. Au vorbit despre situația IMM-urilor în diferitele țări care sunt cele mai afectate de criză. Și în final, în ceea ce privește activitățile externe ale băncii și în ceea ce privește competențele băncii, contribuțiile colegilor mei au fost de asemenea foarte valoroase, pentru că ei s-au referit la importanța susținerii vecinilor noștri, țărilor vecine ale Uniunii Europene. Mai ales uh, s-a făcut referire la Ucraina și la țările din Balcani. În final, dacă îmi permiteți, domnule președinte, vreau să numesc două persoane pentru că adesea se vorbește numai de președinți, numai de cei care gestionează, dar domnul de Kleiner și domnul de Pito sunt extrem de importanți pentru noi ca parteneri, cel puțin pentru mine la întocmirea raportului au fost extrem de, colaborat, de gata să colaboreze cu mine și vreau să mulțumesc și tuturor colegilor care au luat cuvântul și care au contribuit la acest document. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Doci. Felicitaciones por su labor en este și am să, la rândul meu am să vă felicit pentru munca depusă la acest raport. A cerut cuvântul domnul Hans-Peter Martin pentru a răspunde la uh, o alocuțiune de tip personal. Pentru că în intervenția sa, domnul Mölzer s-a referit la domnul Mayer, și în virtutea articolului 151 aveți dreptul să răspundeți. Dar astfel de dezbateri cu aluzii de tip personal nu, pute, nu pot să continue în așa fel încât fiecare să facă aluzii la uh, celălalt. De aceea vă rog să încetăm acest lucru. Vă acord un minut pentru a interveni și vă rog să vă referiți în mod strict la regulament să respectați acesta și odată ce se termină minutul veți fi întrerupt. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este foarte trist că trebuie să vorbim despre așa ceva în plen. Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că domnul Mölzer nu a spus un adevăr. Într-adevăr, m-a, a spus că sunt psihopat, și, de fapt, anul trecut m-a trimis de mai multe ori la psihiatrie. Aceasta este metoda cu care lucrează cei de extremă dreaptă. Pentru mine aceasta este o activitate nazistă. Așa a spus președintele, domnul, președintele domnului Mölzer, care avea președinția unui grup anul trecut în care făcea parte domnul Mölzer. Trebuie să spun însă că aceste dezbateri trebuie să poarte pe tema, trebuie să, trebuie să vorbim în aceste dezbateri despre criza economică și nu trebuie să permitem astfel de acțiuni de extremă dreaptă. Pentru că dacă ați ști, domnule președinte, cât de periculoase sunt acestea, v-ați uita poate la Ungaria, v-ați uita la alte țări în care se vede foarte clar că această tendință e reală. Mulțumesc! Cu această intervenție încheiem acest punct și votul va avea loc la ora 11 pe marginea acestui raport. Ajungem acum la punctul următor al